să fie în fine abordată și împreună cu colegii mei vom uh, ține cont de toate recomandările dumneavoastră. Mulțumesc, domnule, doamnă președinte. Grație, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. S-a încheiat dezbaterea pe această temă și acum, uh, pe ordinea de zi, avem uh, raportul Leichtfried, cu privirea de acordarea de competențe delegate pentru adoptarea anumitor măsuri în ceea ce privește politica comercială comună. Și vreau să dau cuvântul raportorului, domnul Leichtfried. Patru minute, vă rog. Grație, signora președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Prefer să vorbesc în germană pentru că italiana mea nu-mi permite să mă exprim cum trebuie pe acest subiect. Profit uh, de această ocazie pentru ca la începutul discursului meu și la sfârșitul acestui dosar să mulțumesc celor care au uh, făcut tot posibil pentru ca raportul pe Omnibus 2 să fie unul care să um, fie discutat și votat fără nicio problemă la INTA și care să treacă prin Parlamentul European fără probleme la vot. Vreau să mulțumesc raportorilor din umbră, vreau să mulțumesc uh, secretariatului Comisiei Parlamentare, dar și uh, secretariatului grupului meu social-democrat, care uh, ne-au însoțit fără nicio problemă și mulțumesc stafului meu pentru că, iată, aceste activități sunt foarte dificile și cred că a sosit momentul să mulțumesc pentru asta. Politica comercială este stipulată în Tratatul de la Lisabona ca fiind o politică în care Parlamentul European are putere de codecizie și între timp vedem exact care sunt avantajele acestei poziții a Parlamentului European. Și vedem ce înseamnă asta în politica comercială e necesar să spunem că există, există mai multe acte legislative care trebuie adaptate, procesul de comitologie fiind unul care trebuie transformat în altceva și cam despre asta a fost vorba la Omnibus 1 și la Omnibus 2 pentru că ceea ce era în trecut procedură de comitologie, acum uh, a devenit act, de, act delegat sau act de implementare. Omnibus 1 tratează actele de implementare, Omnibus 2, raportul meu, actele delegate. Și există uh, a existat o cooperare uh, intensă pentru a ajunge la un rezultat pozitiv. Ce s-a întâmplat totuși? Am vrut uh, să intrăm în, la negocieri cu Consiliul pentru a finaliza procedura repede, dar Consiliul nu face nimic. Și vedem că acum uh, scaunul Consiliului este gol, Consiliul e absent, nu a decis nimic și în ceea ce privește această chestiune tehnică juridică, Consiliul se comportă ca de obicei Pentru că vedem că de multe ori Consiliul, uh, la Consiliu este o stagnare. De fiecare dată când e nevoie de o procedură accelerată, de fapt. Nu doar la buget, ci și la altele. Nu doar la Omnibus 2. Și mă refer acum la niște subiecte care nu țin neapărat de raportul meu. Deci dacă în continuare egoismele naționale primează, dacă uh, șefii de stat și de guvern înfrânează activitatea la Consiliu, vom avea mari probleme. Și în cele din urmă vedem că în statele membre există uh, Uh, o atitudine stupidă de a reveni la uh, moneda națională, politici naționaliste din punct de vedere economic, așa că fac un apel la Consiliu ca uh, de data aceasta, și nu doar la dosarul meu, să își vină în fire și să se comporte cum trebuie. De asemenea, trebuie să ne gândim ce poate să facă comisia, unde poate să ia decizii nume propriu, unde poate să utilizeze actele delegate și unde trebuie să permită Parlamentului European să participe. Eu cred că am găsit un numitor comun decent. La solicitarea mea la Comisia Parlamentară mai întâi și acum sper că și aici, um, Parlamentul European um, consideră că trebuie să existe o limită de 5 ani la Comisie pentru actele delegate și cred că această limitare în timp este una de bun simț, pentru că putem să controlăm mult mai bine ceea ce se întâmplă la Comisie astfel. În rest, cred că rezultatul la care am ajuns noi este unul pozitiv, mai ales în ceea ce privește competențele Parlamentului European. Discutăm despre modul în care Uh, comisia poate să ia decizii în nume propriu de cele mai multe ori și despre cum poate fi implicat și Parlamentul European. Sper ca um, acest raport să găsească o majoritate confortabilă la plenară pentru ca să arătăm că Parlamentul European se exprimă pe o singură voce. Mulțumesc. Mulțumesc și eu, spune președinta. Dau cuvântul acum domnului comisar Șemeta. President, honorable members, Let me start by excusing Commissioner de Gucht. Stimate doamnă președinte, doamnelor și domnilor, aș vrea să mulțumesc uh, mai întâi, uh, aș vrea să-l scuz pe comisarul de Hucht, care nu poate să vină astăzi pentru că negociază un acord cu Canada. Comisia este foarte recunoscătoare pentru faptul că domnul uh, Jörg Leichtfried a reușit să facă un astfel de raport cât se poate de bun și mulțumește și tuturor celor care au participat la acest raport. Parlamentul European a propus multe amendamente pe baza propunerii Comisiei, multe dintre ele pot fi acceptate de către Comisie. Mai ales Comisia poate accepta modificarea perioadei de timp uh, pe care se fac delegările de la nelimitat la o perioadă limitată la 5 ani, cu uh, o posibilitate de reînnoire. În ciuda acestor fapte, unele amendamente nu sunt acceptabile, pentru că unele deviază de la înțelegerea noastră comună cu privire la actele delegate la care s-au angajat toate cele trei uh, instituții. De exemplu, în ceea ce privește amendamentele cu privire la obligațiile specifice ale Comisiei în pregătirea actelor delegate. Alte amendamente prelungesc uh, perioada de obiecție uh, pentru un act delegat. Nu putem accepta acest lucru decât dacă această extindere a perioadei este justificată prin specificitățile regulamentului respectiv. În ceea ce privește acele amendamente la care avem poziții diferite, Comisia este încrezătoare că vom putea avea o discuție constructivă în trilog și vom reuși să găsim o soluție acceptabilă. Permiteți-mi, vă rog, uh, să închei spunând că Comisia apreciază, într-adevăr, uh, activitatea depusă pe acest dosar și ne bucurăm să lucrăm cu Parlamentul și pe viitor pentru a finaliza acest dosar și pentru a ajunge la un acord în trilog. Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc, uh, stimați deputați. Grazie, comisar. Mulțumim, domnule comisar

Un conto e la tecnica. Mulțumesc, doamnă președinte. Un lucru ține de aspectele tehnice și dăm Comisiei delegarea să facă anumite alegeri și un alt lucru sunt detaliile. Am văzut ce s-a întâmplat în zona din nordul Italiei. Ne preocupă uh, lipsa unei politici industriale la nivel european și totul este lăsat la, uh, în puterea multinaționalelor. Haideți să nu devenim sclavi uh, ai deciziilor luate uh, în domeniul politicii industriale în trecut conform unei alte politici deja învechite. Nu știu dacă cunoașteți câte fabrici s-au închis în zona Veneto. Există acorduri care nu ne protejează produsele. Nu cred că putem ajunge foarte departe cu cercetarea și inovarea dacă uh, vor apărea, dacă orașele italiene vor fi total depopulate. Haideți să delegăm aceste acte către comisie însă în speranța că Comisia va moderniza și va ajuta uh, cadrul industrial european care este pe, în risc de dispariție. Acceptați o întrebare cu cartonașul albastru. Mulțumesc. Nu știu, poate v-am înțeles greșit, dar sunteți de părere că Uniunea Europeană trebuie să se retragă din OMC sau sunteți de părere că an, anumite state membre care ar trebui să, ar trebui să negocieze singure la OMC și că ar fi mai bine? Eu sunt la Steering Committee pentru OMC la Parlamentul European și pot să vă spun de pe acum. Întreaga putere a Uniunii Europene la negocierile OMC este mai puternică decât suma statelor membre individuale. Și avem un cuvânt mai greu de spus împreună. Și nimic din uh, ceea ce se negociază la OMC nu trebuie decis prin acte delegate, ci decide Parlamentul European și este foarte bine că se întâmplă așa. Con tutto rispetto per il suo e l'altrui lavoro, ci mancherebbe. Cu tot respectul pentru munca dumneavoastră și pentru munca altora, v-aș îndemna să priviți realitatea fabricilor din Um, nordul Italiei și să vă convingeți dacă deciziile OMC uh, sunt bune sau contrare cetățenilor europeni. Peste vreo jumătate de oră vom vorbi despre panourile fotovoltaice produse în China uh, la un, produ- la un preț foarte scăzut. Eu știu doar că politica comercială a Comisiei duce uh, companiile noastre la faliment și Piața nu își rezolvă singură problemele. Urmează domnul Scholz, un minut. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă președinte, domnule comisar, dragi colegi. Vreau și eu să-i mulțumesc lui York Leichtfried și să îl felicit pentru că, uh, iată că i-a reușit foarte bine să formuleze o poziție cu care să fie de acord toate grupurile politice. Din proprie experiență știu că negocierile care vă stau înainte nu vor fi deloc simple, mai ales dat fiind că anumite state membre, când vine vorba de acte delegate, reacționează de parcă ar avea alergii energie. Predicăm cu plăcere, de exemplu, că Parlamentul European este foarte important și că ar trebui să primească mai multe prerogative, dar a, reprezentanții anumitor guverne nu oferă în procedura de legiferare un rol egal Parlamentului. De aceea, suntem dispuși să uh, Uh, oferim comisiei anumite prerogative pe termen uh, limitat prin acte delegate, dar vrem un drept de veto, pentru că, uh, Parlament, pentru că Consiliul nu mai e singur la masa negocierilor cu Comisia, de aceea ar trebui să renunțe la poziția de blocaj, pentru că noi avem un subiect foarte important pe care deja am pierdut foarte mult timp din cauza Consiliului. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum revenim la grupul Partidului Popular European și are cuvântul doamna Cristodrovol. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați colegi, stimate domnule comisar. Așa numitul dosar Omnibus 2 este pe lângă Omnibus 1, pentru care eu am fost raportor, cea de-a doua procedură prin care legislația europeană în domeniul comerțului trebuie adaptată la noile prevederi din Tratatul de la Lisabona acte delegate, acte de implementare sau de punere în aplicare, sunt acum uh, preluate și în uh, dreptul comercial. Cu privire la actele delegate, este important pentru mine, cel puțin, ca Parlamentul să își poată aplica rolul, drepturile care îi revin în acest nou rol. Și este important acest semnal prin care reprezentanții Parlamentului, adică colaboratorii noștri să poată participa la ședințele comisiei în acest sens, pentru că e vorba de un control politic prin intermediul deputaților din Parlamentul European. Comisia trebuie să se asigure că deputații sunt informați despre orice act delegat planificat și anume să fie informați la timp. Sper deci să se încheie cât se poate de repede consultările de la Consiliu pentru ca să putem începe negocierile de compromis pentru Omnibus 2. Pe lângă aceasta sunt de părere și aceasta cred că și raportul, raportorul de la Omnibus 2 este de acord cu mine, am discutat de multe ori, că Omnibus 1 și 2 sunt un pachet unit și că trebuie negociate în paralel. De aceea aș vrea să îi mulțumesc în mod special domnului Leichtfried, în primul rând pentru că raportul dumneavoastră este aici în plenară, pentru că aceasta este ceea ce am hotărât uh, imediat după aceea și cred că cu un vot în plenară suntem mult mai puternici. În al doilea rând, de acum încolo sper să putem uh, negocia în paralel și să putem lucra în paralel. Și o ultimă remarcă, dacă îmi permiteți, sunt absolut de acord cu părerile colegului meu uh, din partea social social-democraților, când e vorba de rolul Uniunii Europene cu privire la, și al Parlamentului European, mai ales în ceea ce privește adunarea parlamentară a OMC pentru că 27 de state împreună sunt mai puternice decât 27 de voturi separate și rolul, de para, ă, rolul dublu la nivelul statelor și la nivelul european este, după părerea mea, o întărire și cred că va putea fi folosit acest statut la OMC. Trebuie să folosim aceasta ca un exemplu pentru toate momentele când avem de reprezentat Uniunea la nivel internațional. Mulțumesc! Gra- Mulțumesc! că acum are cuvântul domnul Susta, două minute. Grazie, președinte. Grazie particolare al relatore. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc în primul rând raportorului pentru acest raport foarte important, pentru că definim foarte clar relațiile interinstituționale între Parlament și Comisie. E vorba de un document care este extrem de sensibil. Prerogativele Parlamentului sunt uh, unele foarte importante. Uh, trebuie să știm că s-a uh, modificat între timp uh, modul în care e tratat Parlamentul de la comitologie încoace. E vorba de regulamente care um, vizează o altă relație între Comisie și Parlament, de exemplu. Și de aceea vreau să spun următoarele cu la politica comercială. Eu sunt foarte mulțumit de ceea ce a obținut York în acest raport, dar mă entuziasmează foarte puțin ceea ce a spus domnul comisar, spre exemplu, pentru că în continuare există prea multe, mult prea multe chestiuni tehnice uh, care trebuie tratate între Parlament și Consiliu. Din partea Comisiei și a Consiliului mereu există tentativa de a lăsa la o parte Parlamentul European și de a se baza pe ceea ce a fost înainte de tratatul de la Lisabona. E inacceptabil. Tocmai de aceea trebuie o limită de timp în ceea ce privește actele delegate și este foarte important ca Comisia să fie puțin mai uh, specifică aici la aceste capitole, pentru că doar așa putem să rezolvăm problemele menționate deja de domnul Salvini. Și sunt perfect de acord cu faptul că competența Uniunii Europene în ceea ce privește politica comercială trebuie să fie menținută și că Într-adevăr, Uniunea Europeană poate să fie mai puternică decât uh, statele membre la un loc, reprezentate individual. Și și la OMC trebuie să fim mai puternici, trebuie să uh, ținem cont de faptul că economia reală merită o importanță care îi se cuvine, pentru că altfel nu putem să trecem de criza europeană. Mulțumesc! Nu există eurodeputați care să se fi înscris la Catch the Eye, așa că dau din nou cuvântul domnului comisar Șemeta. Thank you, Mrs. President, honorable members. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați membri. Din nou, aș dori să mulțumesc Parlamentului în numele Comisiei pentru munca sa asupra acestui dosar. Voi reaminti însă câteva amendamente care preocupă Comisia, amendamente care acoperă lucruri care sunt deja în acordul cadru între Comisie și Parlament. Comisia, bineînțeles că implementează acordurile cadru între uh, instituțiile noastre revizuite în 2010, aceste acorduri oferă soluțiile optime pentru a rezolva dezacordurile între instituțiile noastre. În orice caz, am luat notă de remarcile dumneavoastră și le voi transmite comisarului de guht. Comisia vrea să se angajeze cu, în discuții cu dumneavoastră într-un dialog tripartit pentru a ajunge la un acord în legătură cu această propunere, eh, care reprezintă o prioritate pentru Comisie. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule comisar. Are cuvântul eh, raportorul, domnul Leichtfried. Ich glaube... Mulțumesc, domnule președinte. Cred că politica comercială arată un lucru foarte clar Poate că nu suntem de acord cu deciziile la nivelul OMC și eu sunt de părere că multe lucruri ar putea să fie mai bine organizate, dar un lucru este foarte clar. Suma puterilor noastre unite este mult mai mare decât puterea fiecărui stat membru în parte și cine nu înțelege acest lucru și nu vrea să recunoască această evidență, își va duce țara în ruină atunci când o va lăsa să acționeze singură, dacă dorește acest lucru. Iar uh, politica comercială a Uniunii Europene arată și că poate funcționa un domeniu politic dacă toți acționează împreună, spre deosebire de alte domenii politice în care domină Consiliu, care de altfel tot n-a venit și tot nu ascultă. Cred că este evident acest lucru. Aș vrea de asemenea să-i transmit comisiei că e frumos când spuneți că acceptați uh, unele lucruri, dar restul nu, nu le acceptați. Dar totuși Parlamentul European este legislatorul și dacă noi decidem astăzi acest lucru, am decis și aceasta are valoare juridică la nivelul dreptului comunitar. Și apoi, la negocierile din trilog, poate Consiliul se mișcă de data aceasta și încearcă să găsească o soluție bună un rezultat care să meargă în direcția bună. Vă mulțumesc încă o dată pentru colaborare tuturor. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Leichfried. Astfel am terminat și acest punct de pe ordinea de zi și se va vota la ora 12. Acum trecem